Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr Stimate colegi, stimați colegi, declar deschisă ședința din săptămâna aceasta. Ordinea de zi a fost distribuită, dacă nu aveți obiecții, considerăm că a fost adoptată. Comunicări ale președintelui, până acum nu am ce să comunic, trecem la punctul 3. Pregătirea la revizuirea cadrului financiar multianual 2014-2020 alegeri europene, propuneri eh, pe marginea propunerii comisiei. Raportor este Maria Jean Marinescu și dau cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, domnule eh, președinte. Am eh, A fost un număr uh, lăsei, um, să spunem, suficient de, de amendamente. Um, am uh, realizat compromisuri, am discutat cu celelalte, uh, cu uh, toate grupurile politice. Cred că în acest moment nu sunt mari probleme. Discutăm despre recuperarea banilor, fondurilor care au fost transferate către EFSI, mă refer la fondurile pentru SEF și în eventualitatea, bineînțeles, a uh, reviziei, a rectificării bugetare, uh, cerem fonduri suplimentare pentru, pentru Connecting Facility, pentru că s-a dovedit uh, că există foarte multe proiecte Uh, care au fost deja depuse pentru, uh, pentru uh, licitațiile care au fost organizate până acum. Cerem, bineînțeles, asigurarea fondurilor pentru, de asemenea, pentru Galileo, pentru că este un program spațial care este important pentru transport. Cerem coordonare pentru regiunea uh, Dunării și pentru celelalte uh, macroregiuni, Marea uh, Baltică, chiar și Marea Neagră, acolo fiind sinergie. Cerem ca în cadrul reviziei rectificării bugetare să se prevadă în viitor transferul surplusului și a sumelor neutilizate de la un an către ceilalți ani pentru a uh, utiliza bugetul aprobat în 2013 uh, în ceea ce privește uh, plățile în proporție de 100 uh, la 100. Uh, Acestea sunt, să spunem, uh, cele mai importante puncte. Bineînțeles că menționăm și turismul, și vreau să mulțumesc uh, colegilor mei uh, uh, raportori de la celelalte grupuri politice pentru sprijinul acordat și pentru colaborarea foarte bună. Mulțumesc! Danke sehr. Mulțumesc foarte mult! În cazul acesta dau cuvântul raportorilor din umbră. Domnul Pirinski, văd că nu este prezent în sală. Atunci îi dau uh, cuvântul uh, Tomașici, nu este nici el, Dominic Criche. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, doresc să mulțumesc lui Marian pentru calitatea activității desfășurate și colaborarea foarte bună pe care am avut-o în și calitatea mea de raportor din umbră și a avut o mare disponibilitate de a ajunge la soluții de compromis și sper ca raportul domniei sale să se bucure de o largă susținere. Aș face câteva considerații în ce privește dificultatea de a aplica cadrul financiar multianual în acest context în Europa, pentru că există o serie întreagă de evenimente eh, neprevăzute care se succed și eh, acest cadru financiar, eh, de fapt, eh, trebuie să fie foarte riguros și au existat și diminuări de buget în condițiile unor crize succesive care au creat de asemenea probleme. Deci, trebuie să sperăm că se va ajunge cu Consiliul la o serie întreagă de concluzii și măsuri operaționale pentru a nu impieta asupra creșterii în Europa, pentru că această creștere a fost destul de slabă. economică și citoyenne. Et enfin, c'est un sujet dans lequel... E un subiect uh pe tema căruia trebuie să discutăm foarte serios uh, despre investițiile în infrastructură. Așa cum spunea Marian, S-a trecut foarte greu peste confiscarea uh, fondurilor uh, din mecanismul Connecting Europe. S-a văzut deja, s-au înregistrat deja două apeluri la candidatura pentru acest proiect și s-a demonstrat eficacitatea formidabilă a acestui mecanism. Va fi foarte interesant pentru că domnul comisar o să ne explice astăzi care sunt proiectele pe care EFSI l-a pus în practică în domeniul transportului și trebuie să fim foarte atenți să vedem dacă proiectele reținute de Banca Europeană de Investiții sau de către structura ce gestionează fondurile sunt într-adevăr uh, proiecte cu valoare adăugată la nivel european sau care răspund într-adevăr preocupărilor comisiei noastre. Riscăm să constatăm că nu ne putem mulțumi cu acest uh, instrument uh, financiar fără subvenții și că mecanismul de interconectare a Europei poate să aibă efecte uh, Mm, efecte ne, uh, efecte ne, uh, efecte contrare celor dorite în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii europene de transport. Uh, va fi foarte interesantă această discuție, va trebui să discutăm și despre pârghia aceasta de finanțare a, element, a proiectelor de transport Și mai este, bineînțeles, ideea că s-a autorizat, s-a, acordat Uniunii, între ghilimele, o oarecare competență în domeniul turismului și voi încheia prin a menționa faptul că probabil instrumentul prin cadrul financiar este adaptat uh, gestionării acestor uh, afaceri europene Reglementarea financiară însă nu este uh, adaptată și acest sistem de planificare ne amintește de sistemul sovietic de planificare care a fost uh, ineficient și uh, și-a dovedit uh, ineficiența. Cred că această revizuire va fi una a cadrului financiar și ar trebui poate să ne gândim la o rectificare completă ca volum, ca resurse proprii, pentru a avea până la urmă un buget uh, corect, pentru că în acest moment el nu este satisfăcător nici pentru Parlamentul European, nici pentru Comisie, nici pentru Comisia Transporturi. Și mă bucur că avizul lui Marian este adaptat la realitățile pe care le constatăm în activitatea Comisiei. Mulțumesc, Maia Kilönen, următoarea intervenție. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää raportööri erinomaisesti. Domnule președinte, vreau să-i mulțumesc domnului Marinescu pentru un document de lucru foarte bun. Raportorii din umbră au fost uh, aproape unanim în sprijinirea acestui uh, document. Vreau să subliniez doar trei aspecte aici. Într-o lume în care se utilizează încă 10 milioane de uh, euro pe minut pentru uh, subvenționarea utilizării combustibilor fosili, trebuie să ne luptăm și să susținem uh, măsurile care țin cont de criteriile de protecție a mediului. Finanțarea trebuie să se îndrepte către scăderea emisiilor de CO2 și altor uh, gaze cu efect de seră. Aș vrea să subliniez de asemenea importanța transparenței uh, țintelor de finanțare și uh, importanța Um, dialogului cu toate părțile implicate. Trebuie să ne gândim că atunci când vine vorba de finanțare, fondurile nu uneori au fost direcționate către uh, aeroporturi de unde nu decolează niciun avion sau porturi în care nu acostează nicio navă. Trebuie să fim atenți la aceste aspecte și trebuie să fim capabili să reacționăm la provocările momentului din domeniul uh, transportului. Trebuie să ne concentrăm pe infrastructură, dar asta nu e suficient, desigur, pentru că, de exemplu, doar căile ferate nu vor mulțumi pe toată lumea. Avem nevoie de o utilizare mai rațională a resurselor disponibile pentru sistemul de transport și să ne concentrăm pe acele mijloace de transport care se bazează pe utilizarea mai eficientă a vehiculelor și infrastructurilor vorbim despre o modificare majoră de paradigmă și de aceea vă cer sprijinul pentru amendamentul 62. Mulțumesc! Danke sehr. Jetzt Karim Adeli. Merci, monsieur. Doamna Deli. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc raportorului pentru activitatea sa, pentru că noi, ecologiștii, am uh, depus mai multe amendamente și suntem mulțumiți că multe dintre ele au fost uh, integrate. Cel privind îmbunătățirea mediului existent a fost un compromis, uh, am ajuns la un compromis satisfăcător și credem că e nevoie de o mai bună coordonare transregională în proiectele transfrontaliere, dar mai sunt multe lucruri asupra cărora trebuie să insistăm. În primul rând, ceea ce mi se pare destul de grav în cadrul proiectului este lipsa de considerație față de COP21. Ne aflăm în cadrul unui exercițiu destul de clasic de revizuire a cadrului financiar plurianual și totuși lucrurile nu sunt atât de simple pentru că nu e Comisia Juncker nu este cea care a uh, provocat această Um, bulversarea lucrurilor, ci acordul de la Paris, care a fost susținut de Comisia Juncker, totuși. Lipsește acest lucru din raport și comisia noastră trebuie să aibă în minte de fiecare dată când analizează un raport bugetar faptul că această uh, modificare 2016-2020 uh, survine ca urmare a acordului de la Paris. Trebuie să punem în practică ceea ce s-a stabilit uh, la Paris și va trebui să supraveghem distribuirea de fonduri în urma revizuirii cadrului uh, financiar, să, să dăm mijloace financiare suficiente pentru a atinge obiectivele stabilite la Paris. De aceea am uh, depus uh, amendamentele pe care le-am depus și sper că Comisia va ține cont de ele. În al doilea rând, vreau să mă refer la marile proiecte și regret că trebuie să spun asta, pentru că domnul raportor a respins uh, amendamentul nostru. Uh, nu vom încerca să ne plângem, pentru că ne dorim un compromis. Nu mai este loc pentru astfel de mari proiecte și nu văd de ce avem o problemă aproape ontologică în ceea ce privește marile proiecte. Sunt uh, consumatoare mari de resurse financiare, de spațiu, de resurse naturale și în această cauză au uh, sunt de natură să epuizeze fondurile destinate proiectelor de mai mici dimensiuni. De aceea aș cere să ne asigurăm că transmitem un mesaj uh, ferm către Comisie să acorde mai multă importanță îmbunătățirii infrastructurii existente. În al doilea rând, e vorba de problema transparenței. Este inadmisibil și contraproductiv să nu fim uh, transparenți în ceea ce privește marile proiecte pentru că se poate ajunge la catastrofe de mediu cu consecințe dramatice și, pe de altă parte, nu avem banii necesari, trebuie să o spunem din start. Sper că vom avea deci un mesaj uh, puternic pentru Comisie, cu sprijinul celorlalte grupuri parlamentare și uh, în rest uh, nu am nimic de reproșat, din contră de cuvinte de laudă la adresa domnului Marinescu. Pierinski. Domnul Piarinski, Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că n-am uh, fost în sală de la începutul întâlnirii. Totuși aș vrea să mă alătur uh, celor care au exprimat apreciere pentru activitatea domnului Marinescu. Propunerile inițiale s-au dovedit o bază foarte bună pentru uh, elaborarea priorităților majore pe care cred că comisia noastră ar trebui să le urmărească cu atenție în contextul uh, revizuirii cadrului financiar multianual. Uh, suntem mulțumiți de compromisurile la care am ajuns până acum. Sunt 11 sau 12 compromisul, care sunt sprijinite de mai multe grupuri politice și trebuie să spunem că aceste compromisuri au dezvoltat și au îmbogățit propunerile inițiale. Dar voi să adaug însă câte ceva. Cred că a menționat și domnul Marinescu acest lucru la începutul prezentării sale. Uh, este important să nu numai să cerem fonduri suplimentare pentru a le lua locul celor uh, strămutate, delocalizate. Dar uh, pe, și pentru că nevoia uh, de uh, bani este uh, cam de trei ori mai mare decât uh, fondurile disponibile. Uh, în al doilea rând, uh, accesul, accentul pe macro-regiuni. Mie mi se pare un aspect care merită subliniat, uh, pentru că acest lucru um, pune în lumina importanța coeziunii socioeconomice și din acest punct de vedere transporturile și turismul uh, au un rol foarte important care uh, stă la baza uh, provocării cu care se confruntă în momentul de față Uniunea Europeană. Totul are de-a face cu consolidarea și dezvoltarea uh, infrastructurii europene. Nu vreau să răpesc mai mult timp. Uh, cred că însă avem o poziție foarte puternică și ar trebui să uh, o apărăm în continuare în dialogul cu Consiliul și Comisia. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Dau acum cuvântul reprezentantului Comisiei. Thank you, Chairman, for... Mulțumesc, domnule președinte. Pe această listă de amendamente am să mă limitez la câteva puncte care se referă la textul din Connecting Europe sunt câteva propuneri aici care încurajează Comisia să facă anumite lucruri care nu figurează în uh, uh, anvelopa de coeziune a programului Connecting Europe. După 2016 se spune că toate fondurile nefolosite pentru uh, cheltuieli suplimentare fără să, țină cont de, să se țină cont de alocările naționale pentru perioada 2014-2015 și 2016. Este important să clarificăm acest lucru pentru că uh, uh, nu putem decât să venim cu o propunere care să amendeze anumite dispoziții, dar nu putem să uh, folosim aceste fonduri în afara contextului uh, din statele membre cât privește fondurile de coeziune și nu va fi posibil nici să extindem perioada alocărilor naționale pentru că această perioadă este stabilită în regulament. Nu va fi posibil nici să prioritizăm aceste fonduri în vreun fel care s-ar îndepărta de Connecting Europe Facility, care deja organizează și stabilește prioritățile pentru aceste fonduri. Este important să vă amintesc aceste elemente, pentru că altfel ar fi foarte greu pentru Comisie să uh, urmeze uh, propunerile dumneavoastră. Mai sunt câteva amendamente care se referă la gestionarea de zi cu zi a proiectelor uh, care au primit sprijin în uh, prima și a doua cerere de propuneri. Aceste programe sunt uh, evaluate și vom veni în fața dumneavoastră curând cu rezultatele acestei evaluări. Este practica normală ca sub principiul use it or lose it, ca proiectele alese pentru sprijin să fie uh, puse în aplicare, iar atunci când uh, vedem că proiectele au întârzieri semnificative sau sunt anulate pur și simplu, este normal, e practica normală să reducem sau să anulăm fondurile destinate acestor proiecte. Iar fondurile astfel economisite se transferă proiect, altor proiecte aprobate. Uh, Uh, împreună cu domnul comisar veți vedea cum se vor desfășura pe viitor aceste cereri de uh, oferte de proiecte. Uh, ne dorim mai multă vizibilitate. Uh, și uh, pentru că foarte multe dintre fonduri au fost deja alocate, există disponibilități pentru a uh, economisi banii prin acea, uh, aplicarea acelui principiu uh, use it or lose it. Dau cuvântul acum domnului Marinescu. Uh, prezident. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că pot să mulțumesc din nou colegilor mei și pentru aprecieri. Îmi pare foarte rău că am propus un minus la un amendament care a numit un anume proiect specific, dar cred că nu vom putea să realizăm. Revizuirea cadrului financiar multianual este necesară în sine, nu în cadrul COP21, dar cred că putem menționa rezultatele acestei conferințe importante în document. În ce privește comentariile Comisiei, Sigur că nu uh, se poate realiza ceea ce nu este prevăzut în regulament, dar noi am solicitat o modificare să vedem dacă revizuirea se va atinge și de regulile de bază și dacă da, pentru facilitatea Connecting Europe, noi solicităm mai mulți bani, solicităm uh, ca termenul limită să fie extins 2016-2017 și ca acești bani să fie folosiți pentru proiecte transfrontaliere care sunt incluse deja în anexa facilității Connecting Europe. Deci e limpede că știm despre ce vorbim în acest text. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Și în felul acesta am epuizat punctul 1. Termenul uh, pentru vot este în mod excepțional mâine după amiază. De, obicei avem voturile marți dimineața, dar mâine, în mod excepțional, uh, votul are loc la 16.30. Deci supunem la vot acest raport și pentru că Doamna comisar nu poate veni mai devreme decât la ora 16 și acesta este punctul următor de pe ordinea zi. Vă propun să întrerupem lucrările ședinței noastre și să le reluăm la ora 16.

So, nach unserer kurzen Unterbrechung können wir jetzt mit der Sitzung fortfahren. Această scurtă întrepundere vă propun să continuăm ședința noastră, un schimb de vederi cu doamna comisar Bull, programul de lucru al comisiei, prezentarea unor proiecte în domeniul transporturilor în cadrul EFSI și CEF. O salut pe doamna comisar Violeta Bulls în Comisia Tran, îi spun bun venit. Schimbul de vederi de astăzi are loc în cadrul dialogului structurat și servește obiectivului ca programul de lucru al Comisiei să poată fi transpus în practică pentru 2016 și să discutăm și despre proiectele pentru 2017, având în gând și deciziile de la COP21 de anul trecut, și să încercăm să vedem cum putem sprijini transpunerea în practică a obiectivelor din mijloacele EFSI și ale facilității Connecting Europe. Aveți cuvântul, doamna Bolz. Thank you very much. Mulțumesc. Mulțumesc, uh, Michael. Vă mulțumesc uh, foarte mult, dragi colegi de aici, de la Parlament, pentru că mi oferiți posibilitatea să vă vorbesc despre această temă atât de importantă, care este cu atât mai importantă în săptămânile care ne așteaptă. Așa cum v-a spus deja domnul președinte, sunt aici pentru a vă vorbi despre CEF, despre planul EFSI, planul pentru uh, investiții strategice al președintelui Juncker, uh, și, de asemenea, pentru a vă informa în legătură cu Orizont 2020, respectiv pe partea transporturilor. În primul rând, vă voi prezenta cadrul general al uh, dezbaterilor pentru aceste instrumente de investiții. În primul rând, aș vrea să mă asigur că ne înțelegem asupra faptului că viziunea noastră este foarte clară și, de asemenea, știm pe ce ne centrăm. La momentul acesta, ne centrăm pe piața internă, unde încercăm să sporim eficiența, să eliminăm toate obstacolele pentru a avea o adevărată zonă unică europeană de transporturi care să susțină piața internă și, de asemenea, la nivel global ne centrăm pe conectivitate pentru a facilita rolul de lider al UE la nivel global rol pe care Comisia îl consideră ca fiind obiectivul prioritar pe lista uh, principalelor 10 obiective ale UE. Bineînțeles că toate aceste obiective le putem atinge prin digitalizare, decarbonizare și prin soluții centrate pe oameni prin procesul de globalizare. Toate acestea susținute de investiții și cercetare. Este un cadru foarte clar și indiferent ce facem, în primul rând ne punem întrebarea dacă ținem cont de aceste priorități cheie și de aceste strategii cheie pe care dorim să le urmăm în cursul mandatului meu. Întâlnirea de astăzi, bineînțeles, se va centra pe investiții, pentru că acesta este unul din uh, factorii cheie și sunt convinsă că în următoarea perioadă vom vorbi și de celelalte elemente, digitalizare și așa mai departe. De ce trebuie să facem investiții? Pentru ca Europa să atingă aceste priorități, investițiile sunt absolut esențiale. Dacă nu facem investiții, nu ne putem dezvolta și, prin urmare, nu putem fi competenți la nivel global și în mod durabil. Iată de ce e nevoie de o conectivitate printr-o rețea de transporturi curată, care să țină cont de consumatori și de companii, deci cele două aspecte care merg mână în mână și care vor ajuta Europa să rămână în frunte. Pentru mine un element esențial este acela de a rămâne competitiv la nivel global, să deținem acel rol cheie în domeniul transporturilor. Pentru a atinge acest obiectiv există doi factori esențiali. În primul rând, cercetarea și dezvoltarea, care generează în mod constant noi resurse, noi mijloace, inovare uh, din punctul de vedere al serviciilor și social și, de asemenea, al doilea factor, finanțarea. Și aici aș vorbi în mod special de noul model emergent, uh, acel uh, blending între fondurile publice și private. Lucru pe care uh, îl voi prezenta și în următoarele diapozitive. În primul rând, să vedem ce am făcut până acum pentru a îmbunătăți investițiile în domeniul transporturilor și care sunt mecanismele de care dispunem și pe care le putem utiliza. Și după aceea mă voi centra pe trei dintre ele. CEF-ul acest uh, mecanism uh, uh, pentru rețelele TNT, fondurile structurale, unde ne centrăm în primul rând pe dezvoltarea regională și EFSI, care reprezintă o sursă foarte promițătoare, un mecanism plin de speranțe care poate genera noi fonduri suplimentare pentru transporturi. BI, de asemenea, care finanțează multe proiecte de transport în mod direct, pe de altă parte statele membre care finanțează în mod individual anumite proiecte și, bineînțeles, și alte instituții financiare și mediul de afaceri în general. S-au făcut multe până în ziua de astăzi, dar m-aș centra în special pe trei elemente care au legătură directă cu Comisia și unde ne-am luat un angajament foarte clar. Vom începe cu ceful, în primul rând. Uh, Rețeaua TNT reprezintă coloana vertebrală a economiei noastre. Este un lucru care este acceptat ca atare și vom spori eforturile noastre pentru a atinge obiectivele până în 2030. În ceea ce privește coridoarele existente, avem în jur de uh, 700 de uh, mili de o nevoie de peste 700 de miliarde de euro pentru aceste coridoare. În mandatul acesta, practic, avem uh, bugetul cel mai mare pe care l-am avut vreodată pentru transporturi, 24 de miliarde de euro și vedeți că chiar și așa există o diferență foarte mare între ce avem disponibil și nevoile noastre reale. Deci avem nevoie de fonduri suplimentare de investiții însă să vedem însă ce am reușit până acum prin intermediul CEF. Bugetul inițial din 2014 de 12,77 miliarde și care s-a încheiat în 2015 a dus la 263 de proiecte care au mobilizat investiții în valoare de 28 de miliarde de euro. Aceasta doar printr-un prim apel de oferte. În același timp, în această prima etapă, a, practic factorul de multiplicare a fost de 3. Deci avem oportunități foarte mari pentru că multe proiecte care doresc să obțină finanțare, dar care nu au uh, fondurile suficiente pentru a demara. Deci, în etapa actuală, în cadrul CEF, avem un buget de 7,6 miliarde de euro. S-au prezentat uh, proiecte în valoare de 13 miliarde de euro de investiții, deci factorul de multiplicare ar fi de 2 în acest caz, ținând cont aici și de procesele de digitalizare, decarbonizare și soluții inteligente. Ne așteptăm ca a treia etapă să fie lansată la sfârșitul anului și în 2018 un ultim apel pentru fondurile care mai rămân disponibile în cadrul CEF. Iată ce s-a întâmplat până acum în cadrul CEF. Cel de-al doilea mecanism pe care aș vrea să-l prezint acum foarte succint este Orizont 2020. Primul apel din 2014 avea un buget de în jur de 570 de milioane de euro. În 2015 acesta era de 290 de milioane de euro iar în 2016-2017 ne așteptăm să avem o finanțare de 434 de milioane de euro, printre care și programe speciale de finanțare a IMM-urilor și ne vom centra în special pe legătura între cercetare și realizări concrete și demonstrații concrete. Noul buget a anunțat deja 3,5 milioane de euro premiu pentru dezvoltarea, elaborarea unui motor curat. De asemenea, companiile comune, două care au legătură directă cu transporturile și cu uh, transportul feroviar și încă alte proiecte, cum ar fi Cerul Curat și altele, care vor primi un buget de 2,7 milioane de euro în, cele, în perioada de programare de șapte ani aceasta va duce până la cel puțin 3 miliarde de euro suplimentare care vor veni din partea industriei. E vorba de granturi care vor permite să avem resurse noi, uh, o infrastructură inteligentă și servicii la înălțime și vor îmbunătăți în același timp transportul și mobilitatea în zonele urbane. Deci, iată, rezultatele sunt uh, foarte eficiente și centrate. Trecem acum la uh, noutățile pe care le avem în cadrul EFSI, Planul de Investiții. După cum știți, acesta este susținut de 3-4 piloni. În primul rând, E vorba de a face mediul de investiții mai previzibil, deci e nevoie de un cadru de reglementare previzibil pentru investitori, pentru ca acesta să fie mai transparent și mai ușor de prezis, pentru că aceasta este principala îngrijorare manifestată de investitorii privați, și anume ca ă, contextul să rămână stabil, chiar dacă la nivel ă, guvernamental se schimbă lucrurile. Al doilea pilon al EFSI este o susținere de natură tehnică, pentru că ne-am dat seama în etapele anterioare că există o lipsă de susținere de natură tehnică la nivelul proiectelor. Iată de ce acest al doilea pilon se centrează în mod special pe susținerea tehnică prin centrele de consiliere și prin vizibilitatea proiectelor la nivel european. Transportul este al doilea domeniu cel mai popular pentru cererile care sunt primite la nivelul hub-ului. Însă e nevoie de resurse suplimentare pentru transportul și de atitudine mult mai proactivă. Acest centru ar trebui să susțină um, proiectele existente, să caute noi oportunități și să lucreze mai îndeaproape cu statele membre pentru a promova astfel de proiecte. Transporturile au utilizat până acum în mod normal în marea majoritate granturi. Proiectele trebuiau să fie pregătite pentru a angaja investitori privați. Deci, iată, e nevoie de o schimbare pe care trebuie să o realizăm și să o susținem în același timp. Trebuie să ajutăm uh, promotorii de proiecte să facă această schimbare la nivelul proiectelor. Tocmai de aceea e nevoie de o asistență centrată pe viitor. Mai mult decât atât, FC trebuie să fie funcțional pentru toate statele membre. Eu vreau să mă asigur că uh, FC va asigura egalitate între Est și Vest pentru a genera și mai multă competitivitate. Din păcate însă primele rezultate nu confirmă această tendință. Din cele patru proiecte pe care le avem până acum pentru a face investiții, doar unul din patru uh, vine din partea unor țări din grupul țărilor de coeziune. Lucru care nu poate fi acceptabil, avem nevoie de proiecte din toate părțile pentru că altfel decalajul va crește în continuare. A existat și o propunere din partea țărilor, uh, din grupul țărilor balcanice, la nivelul ministrilor de transporturi, 16 delegații au fost prezente la Ljubljana și am avut o întâlnire foarte constructivă, un adevărat dialog pozitiv în care am fost informați în legătură cu efectele negative ale lipsei lor în acest nou mecanism de investiții. Însă, așa cum spuneam și mai devreme, există o lipsă de experiență, lipsă de expertiză, în special în ceea ce privește ingineria financiară. Trecem însă acum la primul pilon al EFSI. E vorba de facilitarea accesului la lichidități uh, pe piață și la utilizarea surselor de finanțare în mod țintit din 2016 avem 2,6 uh, milioane de euro din EFSI care au uh, finanțat uh, proiecte de în jur de 100 de milioane de euro. 12 proiecte au fost deja aprobate de Consiliul EFSI și sperăm ca pe viitor să fie semnate toate aceste proiecte. Avem exemple în ceea ce privește platforme de inovare pentru a îmbunătăți accesul la porturi în Spania, transport în Italia, un alt proiect important în Slovacia, fonduri pentru infrastructură pentru uh, sudul Europei. Acesta fiind, de fapt, ultimul proiect de acum două zile. Transporturile au potențialul în cadrul acestor proiecte de a genera în jur de 60.000 de locuri de muncă în următorii ani. Este vorba de o valoare estimativă, e vorba de locuri de muncă temporare și sperăm să putem identifica în curând și locuri de muncă durabile care să poată fi promovate. În total, între CEF și EFSI avem peste 40 de miliarde de euro de investiții care vor intra în curând în sectorul transporturilor. Aceasta va susține în mod potențial în jur de o jumătate de milion de locuri de muncă temporare în următorii ani. Deci, într-adevăr, potențialul este foarte ridicat. Mai mult decât atât, BEI a făcut investiții substanțiale în afara EFSI, volumul total al investițiilor BEI pentru 2015 fiind de 2,5 miliarde de euro. De asemenea, BEI a publicat uh, la săptămâna trecută faptul că va împrumuta 4 miliarde de euro pentru proiecte pe scară largă, incluzând aici noul terminal de la Frankfurt, uh, uh, extinderea rețelei de metrouri în Finlanda și noi trenuri în rețeaua de la Liverpool. Însă n-ar trebui să ne mulțumim cu atât, n-ar trebui să considerăm că gata, cu asta ne-am făcut treaba. Noi dorim să ne aducem contribuția pentru dezvoltarea societății și pentru a avea un impact foarte mare asupra economiei și a joburilor. Proiecte care susțin procesul de decarbonizare, motoarele curate și noi rețele de electrificare. Iată proiecte pe care dorim să le susținem. Proiecte de digitalizare, de exemplu în sectorul uh, feroviar sau sesar pentru aviație. Proiecte pentru platforme de investiții, pentru a susține investiții mici pentru mobilitate urbană și zone urbană pentru a avea autovehicule curate Aici uh, încurajăm soluții la nivel multinațional și dorim să avem un adevărat instrument în cadrul EFSI care să permită punerea la oaltă a tuturor platformelor existente în întreaga Europa, de exemplu pentru autobuzele electrice, astfel încât să se poată face o negociere cu ajutorul acestor platforme de la furnizor și în paralel să se obțină și finanțarea din partea EFSI. Este vorba de proiecte cu potențial enorm pentru viitor, dar bineînțeles toate părțile implicate în aceste planuri de investiții uh, trebuie să fie interesate de acest proces de inovare. Până acum răspunsurile au fost pozitive și vă voi um, informa și pe viitor în legătură cu acest nou model de afaceri. Pot să vă spun că situația s-a îmbunătățit față de anul trecut, dar mai sunt multe de făcut. Serviciile mele au fost foarte atente pentru a vedea cum putem colabora între EFSI și BEI pentru a găsi noi soluții țintite în funcție de industria respectivă în toate cele 28 de state membre. Și este un element foarte important. V-aș ruga să transmiteți acest mesaj mai departe la dumneavoastră acasă, să vorbiți acasă la dumneavoastră, să sporiți uh, nivelul de conștientizare și de implicare pentru a înțelege felul în care funcționează aceste mecanisme financiare. Pentru că uh, granturile acordate la nivel global vor fi din ce în ce uh, mai mici, dar uh, procesul de blending va fi din ce în ce mai mare. Deci trebuie să ținem cont de această nouă tendință. Ce ne așteaptă acum pe viitor? În primul rând, trebuie să ne asigurăm că acest uh, proiect EFSI va da rezultate în domeniul transporturilor. Avem nevoie de susținerea dumneavoastră, dar uh, îmi dau seama și pot să vă spun încă de pe acum că potențialul este foarte mare. Sunt optimistă și trebuie să ne facem treaba până la capăt. Pentru aceasta avem nevoie, în primul rând, de un plan strategic pentru a susține statele membre care promovează proiectele necesare pentru a obține finanțarea publică acolo unde este nevoie. Și mă refer aici la o adevărată cultură nouă a transporturilor și știți cât de dificil este să schimbi mentalitatea. Însă cineva trebuie să o facă, la un moment dat, am putea fi chiar noi, cei care să o facem. Indiferent despre uh, ce proiect este vorba, uh, această abordare de tip blending ne ajută să catalizăm și mai multe investiții. Această abordare a avut succes în porturile din Dublin, de asemenea Calais, în cadrul mecanismului CEF, și probabil că va fi utilizată și în proiectul din Slovacia, în cadrul EFSI și uh, pe larg în cadrul proiectelor din EFSI pe care le evaluăm la ora actuală și sunt convinsă că pe viitor vom găsi multe astfel uh, de proiecte. Un element critic este să avem uh, fonduri disponibile în cadrul a revizuirii CFM-ului, pentru a avea un buget uh, separat tocmai pentru această abordare de tip uh, blending. Pot să vă spun că eu voi face tot ce pot, dar nu pot uh, să o fac singur. Am nevoie de ajutorul dumneavoastră pentru a lupta pentru domeniul transporturilor. Pentru că vor exista mulți alții care vor încerca să pună mâna pe aceste fonduri suplimentare care vor fi destul de reduse. Și ne vom pregăti foarte bine, dar știu că fără susținere politică nu vom reuși. Așa că, dragi colegi, doamnelor și domnilor deputați, e momentul să ne alăturăm eforturile pentru a putea asigura acea valoare europeană pe care ne-o dorim. Împreună sunt sigură că putem avea succes. Aș vrea să vă reamintesc și despre zilele TNT de la Rotterdam, care vor avea loc uh, anul acesta și pot să vă spun că este prima oară când vom avea o parte specială dedicată uh, investitorilor în cadrul conferințelor. Vom avea întâlniri bilaterale între investitori și deținători de proiecte care sunt deja pregătite pentru a primi investițiile și vom avea în plus consultanță pentru acele proiecte care încă nu sunt pregătite, dar care ar dori să obțină un prim feedback. Toate aceste lucruri vor fi organizate cu ajutorul uh, serviciilor mele și cu coordonatorii pe coridoarele europene și alături de specialiștii din partea BEI care vor fi prezenți. Deci vom avea trei servicii specializate care vor fi împreună pentru prima oară la aceste uh, zile TNT și care vor oferi un răspuns specializat pentru cei care promovează proiecte și pentru investitori. Domnul vicepreședinte uh, Katainen și Sefcovic uh, vor fi de asemenea prezenți acolo. Președintele și vicepreședintele BEI vor participa și, bineînțeles, uh, noi toți cei din domeniul transporturilor. Vă așteptăm și pe dumneavoastră să fiți prezenți numeroși cu acea ocazie pentru a putea pregăti această nouă etapă în domeniul transporturilor. Și un ultim mesaj. Uh, va avea loc un alt eveniment important la, la Rotterdam, uh, care va duce la declarația de la Rotterdam, în care se va vorbi despre obiectivele tente până în anul 2030 și, de asemenea, nevoia de a face investiții în rețele inteligente și curate. Sper să vă fi captat atenția de ajuns și să ne vedem împreună la Rotterdam. Și aș vrea să profit de ocazie pentru a vă spune încă o dată că am nevoie de susținerea dumneavoastră. Este un element vital pentru mine. Nu e vorba aici de uh, un partid sau altul. Uh, este vorba de a asigura condițiile necesare pentru dezvoltarea transporturilor în Europa. Am să mă opresc aici și aștept comentariile sau întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamna comisar Violeta Bulz, pentru această prezentare și începem acum dezbaterea. Începe Vin Van der Camp. Domnule președinte, mulțumesc foarte mult. Anul trecut am participat la zilele TNT la Riga și Sper ca și zilele tente de la Rotterdam să fie la fel de rotnice ca cele de la Riga, pentru că în cazul acesta ar putea fi un mare succes, pentru că în două zile am obținut atât de multe informații despre sistemul european de transporturilor la Riga. Sper că se va repeta această experiență. Pe ordinea de zi, pe agenda noastră, se spune că astăzi vom vorbi despre programul de lucru al Comisiei Europene și implementarea programului de lucru în 2016. Doamna uh, Bulț a menționat câteva cifre privind EFSI și CEF. Cred că și colegul meu, Marcus Piper, va reveni asupra acestor cifre, dar aș vrea să ne dați amănunte despre implementarea programului de lucru al Comisiei în 2016. După cum știți, Parlamentul European, în clipa de față, pregătește solicitările sale privind programul de lucru pentru 2017 și sunt deosebit de interesat în legătură cu stadiul de pregătire privind uh, șoselele. Pentru că, din câte știu eu, există în clipa de față o lipsă de claritate din acest punct de vedere. Poate că doamna uh, Bolz poate să ne răspundă, poate într-o scrisoare, într-un scurt document, uh, ce se întâmplă aici, în pachetul rutier. Pentru că acum se spune că vom continua eh, demersurile în ce privește pachetul eh, privind decarbonizarea. Dar există multe alte probleme eh, și efecte și din punct de vedere social. Și mă întreb dacă doamna comisar poate să ne dea câteva amănunte în legătură cu politicile care urmează să fie aplicate în 2016 și așteptările pentru 2017. Pentru că spuneam că există în clipa de față confuzie și multe lucruri lipsite de logică. Deci aștept câteva amănunte. Iar în ce privește pachetul căilor ferate, aici lucrurile uh, au progresat, de asemenea, în domeniul aviației, dar în ce privește uh, transportul rutier, Există neclarități. Poate legăm uh, puțin uh, proiectele pentru 2016 și 2017 și din acest punct de vedere mai bine. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezentare și Aș avea și eu două, trei întrebări în legătură cu modul în care urmează să procedăm pe viitor. Ați vorbit și despre uh, reperele noastre pentru anul 2030, care să ne ofere o orientare. Iar în momentul în care eu am fost raportor, Comisia Europeană ne-a vorbit despre o revizuire atente pentru perioada 2020-2022 deci, din acest punct de vedere, oare respectăm calendarul stabilit în ce privește licitațiile? Pe de altă parte, una din priorități ale facilității Connecting Europe și a liniilor directoare, ne doream și proiecte transfrontaliere. Spuneați, și asta m-a întristat puțin, că statele membre din estul Europei, uh, din acest punct de vedere, nu au o cerere clară. Și din perspectiva acestor țări, doream să elaborăm acest instrument pentru că acolo unde există încă lacune, să putem găsi mijloace financiare suplimentare pentru a acoperi aceste găuri. Deci, acum constat că poate există o lipsă de know-how dar în ce privește aceste țări și politica de coeziune, nu cred că este o chestiune doar de lipsă de fonduri. Pentru că trebuie să avem în vedere situația din statele din estul Europei. Deci cum arată aceste proiecte? Și după aceea ați vorbit despre blending. Deci, traducând în germană, acest concept, ar trebui să existe un mix de fonduri, astfel încât să se creeze sinergii. La începutul acestei perioade, noi, cei care suntem membri ai Comisiei TRAN, am încercat să transferăm din CEF înspre EFSI fonduri și, bineînțeles, că în felul acesta am ajuns poate într-o criză financiară în cadrul facilității Connecting Europe. Ne putem imagina și calea inversă de transfer din cadrul FC înspre CEF? Și aceasta este ultima mea întrebare. Mulțumesc, Peter Van Dalen. Mulțumesc foarte mult, doamna comisar, pentru că ați făcut o prezentare care ne-a inspirat, dar am o întrebare în legătură cu prezentarea dumneavoastră, dar și cu programul de lucru. În ce privește prezentarea? În FC va exista un pachet de aproximativ 300 de milioane de euro. Ceea ce știm în clipa de față este că în ianuarie 2016 era vorba de 50 de miliarde de euro care erau disponibili. Deci, cam 16% din bugetul proiectat. Legătura între EFSI și programul pentru uh, facilitatea Connecting Europe este de înțeles, dar susținerea din partea EFSI cum ar putea să funcționeze din punct de vedere financiar? pentru că în clipa de față nu există bani suficienți în cadrul EFSI. Eu cred că, și am auzit acest lucru, că EFSI este subfinanțat. Deci cum ar putea să existe o susținere pentru ca să se ajungă la sumele pe care domnul Juncker contează? câteva săptămâni în urmă am fost la o întâlnire la Bruxelles, în cadrul comunității oamenilor de afaceri, și am vorbit despre întregul pachet în ce privește transporturile. Și există incertitudini în legătură cu momentul în care propunerile dumneavoastră vor putea să fie transpuse în practică. Poate că ne dați din acest punct de vedere niște indicii legate de foaia de parcurs pentru pachetul rutier. De la 1 aprilie, Belgia a introdus o taxă pentru uh, transporturile de marfă pe uh, șosele. și există proiecte inclusiv pentru taxarea transporturilor uh, pasagerilor. Asta duce la confuzie în Europa. Și cred că și comunitatea ă, afacerilor ar dori să știe care sunt proiectele legate de asemenea taxe pe autostradă. Și pe mine mă interesează pachetul rutier. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar, și eu am uh, două complexe de întrebări, ca și Peter Van Dan, în legătură cu finanțările FCCF și cealaltă în legătură cu uh, programele de lucru ale Comisiei pentru 2016-2017. Am putut constata și am spus și dumneavoastră acest lucru că există solicitări mai numeroase decât posibilitățile noastre de a le finanța. Și păcat că nu s-au găsit soluții de uh, finanțare, cum ar putea să fie, de pildă, bondurile pe proiecte, pentru că a existat o inițiativă din acest punct de vedere. Să existe un fel de pârghie a folosirii banilor din partea Băncii Europene pentru Investiții, care să multiplice cu până la 20 de ori eh, banii puși la dispoziție. Este vorba de 13 miliarde și 28 miliarde până la urmă au fost investite. Este dublu, dar nu de 20 de ori mai mult. Există dificultăți de a folosi aceste modalități inovative de finanțare prin bonduri pe proiecte aceasta este o întrebare. O altă chestiune. Seamănă cu ceea ce a întrebat Ismail că Există o listă din proiectele care au fost finanțate. Era vorba de 230. E vorba de cross-border, de missing links în domeniul transporturilor feroviare, dar și al, pe căile navigabile. Eu am impresia că și statele membre au solicitări cu, care sunt mai degrabă de interes național decât de interes internațional. Și sigur că asta ne uh, preocupă. Sigur că este important ca să existe investiții pe aeroportul din Frankfurt, dar asta este într-un fel și uh, o latură cross-border. În ce privește investițiile în domeniul transporturilor, da, există multe lucruri fezabile din perspectiva noastră europeană, dar există oare și o listă de propuneri din acest punct de vedere sau din partea coordonatorilor tente. Ce ar trebui noi în calitate de eurodeputați să promovăm în contactele noastre cu guvernele naționale? Pentru că proiectele pe plan național se opresc la graniță. Dar și Germania, de pildă, are interese să existe niște legături transfrontaliere, pentru că ne dorim, de fapt, ca și comerțul să poată fi unul transfrontalier. Cum putem debloca din acest punct de vedere lucrurile? Deci asta mă interesează în ce privește domeniul finanțării. Iar în legătură cu programul de lucru al Comisiei, când uh, vom uh, primi și 8 și după aceea pachetul rutier de asemenea și pe mine mă preocupă. Știu că aici uh, trebuie să schimbăm și legislația uh, în ce privește transportul rutier. Și asta nu se poate realiza decât pas cu pas. Dar în ce ordine se va acționa din acest punct de vedere? Mulțumesc, mai Kilonen. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și doamnă comisar Bulls pentru prezentarea dumneavoastră. Și eu am câteva întrebări. Sunteți mulțumită de calitatea aplicațiilor, pentru că este nevoie de o armonizare în domeniul transporturilor și uh, aplicațiile oare uh, corespund și preocupărilor noastre în ce privește decarbonizarea? Cum vedeți dumneavoastră, doamnă comisar, uh, toate discuțiile legate de această preocupare. Pentru păi, că știu că au existat discuții între reprezentanții Parlamentului și Comisiei. Reușim să ne atingem obiectivele privind decarbonizarea sau selectăm o serie întreagă de uh, tipuri de uh, combustibil uh, care să țină seama de obiectivele viitorului. Și o altă preocupare a mea. Cum putem îmbunătăți furnizarea de informații pentru a susține programele stabilite, noi în calitate de deputați putem avea un impact asupra fluxului informațional între diversi actori. Și aș dori și eu să răspund la întrebarea pusă de doamna comisar. Dacă noi putem face un front comun pentru a stimula uh, transporturile și răspunsul este yes, we can. Vielen Dank, jetzt Karim euh, merci beaucoup, Madame la Commissaire, euh, d'être Doamna Deli, mulțumesc, doamna comisar, și Vă mulțumesc pentru că ați făcut revistă diversele proiecte împreună cu noi. Eu vreau să discutăm și cu proiectele aflate în derulare uh, finanțate din Fondul uh, Strategic de Investiții. E vorba de proiecte de construcții de, sau de lărgire a unor autostrăzi. Eu aici am o mică problemă cu uh, portalul pentru uh, public al băncii de investiții care nu este, cred, destul de transparent. Nici statele membre nu sunt uh, mai transparente în ceea ce privește finanțarea acestor proiecte și cred că Comisia a dat un mandat foarte clar și precis uh, băncii de investiții pentru utilizarea acestor fonduri cu obiective foarte bine definite cu obiective strategice pentru multimodal, transfrontalier, tehnologii durabile și așa mai departe. Deci, întrebarea mea e oarecum de bun simț. Nu vreau să accept, nu pot să accept că după acordul de la Paris în ceea ce privește clima și după comunicarea noastră și a noastră privind decarbonizarea transporturilor, nu știu dacă mai este încă sustenabil să investim în dezvoltarea autostrăzilor în 2016. Generația mea va plăti nota de plată în ceea ce privește uh, investițiile în mediu și de aceea vreau să știu de ce investim încă în aceste tehnologii și uh, care este mandatul nostru în raport cu Banca de Investiții. Doamna comisar, de asemenea vreau să știu știu dacă ne puteți confirma că Comisia va lansa într-adevăr o inițiativă în ceea ce privește ceea ce numim pachetul rutier cu două dispozitive foarte importante pentru noi. În primul rând, directiva privind rovinieta cu elemente foarte clare privind costurile externe și apoi legăturile clare cu uh, securitatea rutieră și cu mediul. Asta uh, e o primă întrebare. În al doilea rând, uh, mi se pare foarte important dacă aveți de gând să intensificați cofinanțarea legăturilor regionale în domeniul feroviar, liniile transfrontaliere, prin investiții în liniile existente. Cred că aceasta ar fi prioritatea și cred că și colegii mei uh, își pun aceeași întrebare. Vreau să știu dacă vă gândiți uh, sau vă veți gândi la rapoartele de uh, siguranță care au arătat că există lacune de securitate, mai ales în aeroporturile europene. Dacă vă preocupă acest domeniu, pentru uh, viitorul apropiat. Mulțumesc, doamna comisar. Mulțumesc, Peter Lundgren. Miss uh, Bulch. Ja, om de Mulțumesc. A fost o prezentare foarte interesantă a diverselor proiecte. Ne face să întrezărim ceea ce se va întâmpla în viitor și unde ne dorim să investim de asemenea cum vor coopera pe viitor diversele state membre, dar îmi pare foarte rău că oamenii s-au cam săturat să vorbească despre cum o să ajungem acolo și ce obiective o să mai îndeplinim în uh, condițiile în care uh, Uniunea nu abordează problemele pe care oamenii le vor rezolvate. De exemplu, există probleme uh, de viață și de moarte la traversarea canalului Mâneci, felul în care sunt tratați uh, șoferii de camioane, felul în care este combătut uh, fenomenul de cabotaj. Foarte multe companii suedeze au dat faliment din cauza salariilor foarte uh, Uh, scăzute plătite în această industrie e practic o formă de sclavagism și nu se iau destule măsuri, după părerea noastră. Una este să visăm la ce să fie în viitor și alta este să găsim soluții pentru ceea ce se întâmplă aici acum. Avem nevoie de informații despre ce se întâmplă cu pachetul rutier. Este o chestiune foarte importantă pentru mine și vreau să știu ce priorități aveți. Când o să primim detalii în legătură cu acest pachet rutier și cu și mai ales dorim să știm când ne veți prezenta acest pachet. Danke sehr. Jetzt Christine Mulțumesc. Acum doamna Cristin Revo. Mulțumesc. În primul rând, Vă mulțumesc pentru acest prim, această primă uh, cerere de proiecte. Era foarte uh, intens așteptată. Acum, uh, în ceea ce privește um, noul cadru financiar și raportul său cu CF. Uh, ne pare că sumele se diminuează. Sperăm însă că la anul vom avea deja uh, noul uh, cadru financiar multianual revizuit. Acum, în legătură cu un lucru deja spus de colegii mei, dar care e foarte preocupant și la care vreau și eu un răspuns, este vorba de proiectele care nu țin de re- rețelele centrale ale uh, mm, rețelei de căi ferate, ci uh, de rețelele de căile ferate uh, periferice, mai puțin băgate în seamă și care ar putea să beneficieze de anumite proiecte și de subvenții. În ceea ce privește proiectele pentru care Banca de Investiții intervine și ne-ați dat o listă întreagă de proiecte, Totuși, uh, în comparație cu numărul total de proiecte, acestea sunt destul de puține. De ce? E vorba de proiecte, doar de proiectele care respectă criteriile și foile de parcurs stabilite de comisie sau e vorba de proiecte care au reușit să găsească cofinanțare privată și atunci se bucură de o oarecare prioritate. De obicei, proiectele uh, finanțate din fonduri publice sunt cele care respectă mai îndeaproape foaia de parcurs uh, impusă de comisie. Mulțumim, Dominic Riche. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar, uh, pentru vizita noastră curajoasă în mijlocul nostru, aș spune, am să pun o întrebare la care s-au referit și colegii mei, programul de lucru Există anumite chestiuni în suspans în legătură cu pachetul rutier și în interiorul pachetului rutier de asemenea. Există propuneri de reglementare, e vorba de propuneri de legiferare, subiecte evocate deja aici, care țin de mai multe modalități de transport și care au fost deja menționate. Eu m-aș referi la problemele de investiții pe care ne interesează în uh, mod particular începem să avem deja rezultate ale planului Juncker în legătură cu planurile de transport și ne așteptam la aceste rezultate. Ați, până la urmă, două tipuri de investiții. E vorba de investiții într-un program rentabil din care beneficiul va asigura returnarea capitalului investit și apoi sunt programele de interes public în care uh, Uh, beneficiile sunt uh, returnate în alte planuri decât pe plan financiar, pe plan social sau de crearea lucrurilor de muncă, ceea ce interesează, bineînțeles, piața muncii. Și între ele mai sunt alte proiecte care sunt și de interes public, dar care au și un oarece beneficiu, însă insuficient trebuie totuși să ne asigurăm că investiția este returnată măcar în aceeași măsură în care s-a investit, chiar dacă nu sunt beneficii. Și această condiționalitate este um, impusă de planul uh, Juncker. Totuși trebuie răsplătiți investitorii pentru care există o adiționalitate adică cei care nu își recuperează, uh, care nu au profituri de pe urma investiției, trebuie uh, răsplătiți altfel, iar aceste bonificații sunt cu atât mai importante și mai necesare cu cât interesul public este mai mare pentru proiectul respectiv uh, și cu cât mai mare este valoarea adăugată. Există proiecte legate de transbordări, de uh, puncte de conexiune între mai multe uh, modalități de transport la nivel european. Uh, există proiecte de bonificații pentru uh, protecția mediului. Dar păcatul capital al planului uh, Juncker, și am spus-o și la vremea respectivă, este că nu se pot fonda uh, investiții exclusiv pe instrumente financiare. Asta este, de fapt, problema. Sigur că putem să ne imaginăm tot felul de proiecte privind uh, titluri de valoare, mm, echitate și așa mai departe, dar pentru o uh, Valoarea adăugată pentru un beneficiu corect, e vorba de instrumente noi și de subvenții în principal. Deci ce am făcut atunci când am creat FC? Am luat bani uh, care reprezintă disponibilități de capital și i-am uh, transformat în investiții. Dar acest lucru este uh, fatal pentru că uh, Uh, dacă nu există un cer beneficiu, un cer profit, uh, rezultatele nu sunt uh, pe măsura așteptărilor. Până acum au funcționat foarte bine acest, tipul, tipuri, aceste tipuri de investiții, fără să vină planul Juncker și să ne scoată din, din impas. Deci, uh, aici în diagramă văd o, o diagramă foarte interesantă. Am preluat 30% din capacitatea de subvenționare la nivel european, 30% în domeniul transportului, dar aici e, adiționalitatea este de 5% și până la urmă nu mai găsim bani pentru proiectele pe care, pe care ne interesează care ne interesează, pentru că tocmai piața nu mai uh, funcționează din lipsă de uh, profit și de investiții. Sigur că există câteva sute de milioane de euro în EFSI pentru că există și aporturi prin subvenții. Uh, eu mi-amintesc că vorbeați de Rotterdam și de TNT în 2009 uh, am participat la Goza, la întâlnirea TNT și am propus acolo să înființăm un fond de subvenționare pentru susținerea investitorilor în domeniul uh, transportelor pe care l-am uh, evaluat la uh, 80, 800 uh, de milioane de euro. Între timp, uh, această evaluare, și am văzut sumele, s-a tot uh, degradat. Întrebarea este, eu cred că până la urmă o să ajungem la 300 de miliarde de investiții, dar uh, în condițiile acestei profit, acestui profit foarte scăzut, și vă că aminte că nivelul de subvenționare uh, era prevăzut la 30% în uh, domeniul transporturilor, acum însă este la nivelul de 13%. Până la urmă, cred că vom ajungem la mai puțin de 10% investiții în transporturi prin planul Juncker, dacă nu ținem cont de aceste adiționalități, de aceste profite, Pentru că dacă uh, nu uh, acordăm subvenții, nu vom uh, încuraja investițiile în acest domeniu. Deci uh, această um, bonificație financiară trebuie acordată investitorilor pentru ca lucrurile să funcționeze. Acum încercăm să stimulăm investițiile pentru interes public care te pot bucura de subvenții dar până la urmă o să ajungem să constatăm că, deși planul Juncker a fost un plan excelent, dar care nu se aplică deloc uh, în ceea ce privește transporturile. Danke sehr, jetzt Markus Pieper. Mulțumesc. Marcus Pieper acum. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă comisar. Aș dori să mă refer la câteva aspecte care au fost menționate și de către colegi. Dacă privim înapoi cu 15 ani, cine ar fi crezut cu 15 ani în urmă că vom vorbi despre proiecte atât de ambițioase care urmează să fie finanțate de bani europeni? Este un lucru nemaipomenit. Dar trebuie să vedem cum vom reuși ca diversi agenți din uh, domeniul transporturilor să poată să se asocieze. Mă gândesc la rețelele transnaționale în care noi am produs proiecte. Este vorba de căile navigabile, de transportul pe căile ferate. Iar acum ceea ce există ca proiecte care urmează să fie finanțate din EFSI, cele trei proiecte privind autostrăzile, pentru care s-ar fi găsit și investitori privați, iată că acum stau la coadă. Avem proiectele uh, legate de porturi, proiectul din Calais. Și aici și uh, statul francez garantează până la urmă finanțarea. S-ar fi putut găsi investitori privați de asemenea. Deci în Germania, ă, constatăm că 80% din ă, lecțiile noastre nu pot fi ă, finanțate. Pentru că noi ar trebui, de fapt, să ne finanțăm acele proiecte pentru care nu se găsesc investitori privați. Deci, acum, ceea ce am făcut noi în cadrul facilității uh, Connecting Europe nu a fost în regulă până acum și trebuie să găsim soluții pentru ca acest proiect să poată fi dus mai departe. Este o chestiune într-adevăr de importanță existențială și sunt recunoscător doamnei comisar că gândește în felul acesta. Trebuie să vedem unde s-a greșit? Cine a afirmat că banii care ar trebui să umple golurile din cadrul CEF um, a considerat că lucrurile nu vor putea să funcționeze? Așa ceva nu trebuie să uh, existe ca mentalitate la nivelul Comisiei. De aceea, eu cred că doamna comisar va trebui să dorească să colaboreze cu noi pentru ca proiectele în perioada imediat următoare să poată să se realizeze, inclusiv în ce privește căile navigabile. Trebuie uh, să le stimulăm uh, astfel încât sistemele uh, transeuropene să poată să funcționeze. Mulțumesc. Marie-Christine Arnautu. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame le Commissaire, de votre... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, uh, doamna comisar. Uh, colegii mei au spus uh, că crearea fondului strategic de investiții n-a fost o idee rea, însă deocamdată se confruntă cu un eșec pentru că nu a reușit să convingă investitorii particulari și nu a reușit să relanseze economiile țărilor membre. Eu da, să mă refer la proiectul privind uh, linia feroviară Lyon-Torino. Uh, Italia preferă, să, uh, mm, preferă fondul strategic, Franța mecanismul de interconectare. Aici, în franceză, spunem că e vorba de un cerc vicios, ca un șarpe care își mănâncă coada. Până la urmă, cifrele au fost superioare celor prevăzute și s-a vorbit despre uh, lipsa unei dimensiuni europene a proiectului, iar pentru cei care uh, au uh, promovat dimensiunea europeană acestui proiect, până la urmă comunitățile care au investit au au contestat această dimensiune. Fondul nu face decât să se substituie altor investiții publice deja prevăzute, uh, care prin natura lor uh, ocolesc uh, vestul novator, vestul ce ține de Strasburg și asta nu Uh, n-am făcut decât să uh, număr câteva proiecte franceze. Franța, care e al doilea contributor și care uh, mm, se bucură și de câteva proiecte eligibile. Eu aș vrea să pun accentul în acest context pe mai bună gestionare a resurselor și pe combaterea risipei. Mulțumesc, m-am pus și pe mine pe listă. Da, iartă-mă, Mates mai de înainte. Mulțumesc, domnule președinte. Am fost puse deja multe întrebări, dar și dumneavoastră doriți să mai adresați o întrebare. Cred că doamna comisar va trebui să aibă și timpul necesar pentru a răspunde la toate aceste întrebări. Dar și eu am o preocupare. Abordarea față de toate aceste proiecte în cadrul EFSI. Cum Eh, vedeți dumneavoastră formula de deplasare eh, a fondurilor. Pentru că în clipa de față, forța de multiplicare este foarte mică. Fondul Juncker miza pe uh, un efect de multiplicare de la 1 la 15. Și constatăm că în clipa de față nu există decât o multiplicare de la 1 la 2 sau 1 la 3. Ce părere aveți despre calitatea proiectelor care urmează să fie implementate fără a fi finanțate din cadrul EFSI? Și care este părerea noastră despre acest uh, efect de uh, multiplicare? Oare nu ar fi trebuit să recurgem la alte proiecte uh, care să beneficieze de un asemenea efect multiplicator mult mai puternic? Președintele, bun, acum doresc și eu să adresez o întrebare și nu e vorba doar de bani. Cu planul Juncker se urmăreau trei obiective. Dorem să combatem șomajul, dorem de asemenea ca uh, anumite proiecte să stopeze schimbările climatice. După aceea, proiectul legat de aeroportul din Frankfurt nu are nicio legătură cu proiectele transnaționale. Dar cum putem prin acest proiect să uh, găsim până la urmă investitori? Eu vin din Berlin. Când a căzut zidul Berlinului, decizia era ca în 30 de ani să fie construite 5 uh, km de uh, metrou. Deci era un proiect prioritar față de multe alte proiecte care ar fi putut să fie mult mai ambițioase. Și la Saloniki se investesc mulți bani într-un metrou încă de mulți ani și um, deși au trecut multă vreme, acest proiect nu a fost finalizat în timp ce alte proiecte rutiere, poate, ar fi putut să fie finalizate mult mai repede. Tocmai de aceea cred că este nevoie de subvenții mai bine orientate, mai bine țintite. Eu cred că trebuie să găsim o mai bună finanțare ca la fondurile structurale, de până la 85%, pentru că atunci multe guverne vor spune, chiar dacă inițial proiectul pe plan național nu ar fi putut să fie atât de important, dacă primesc acești bani, atunci merită să finalizez proiectul care duce până la graniță. Deci, eh, eu eh, trebuie să-mi găsesc soluții care să combată și șomajul. Asta își propunea planul Juncker. Să punem mulți bani pe masă pentru că în anumite țări șomajul, mai ales în rândul tinerilor, era de până la 40-50%. Deci să nu ne gândim doar la efectul de multiplicare, să vedem care este Eh, impactul asupra creării de locuri de muncă, impactul asupra mediului înconjurător, având în vedere și obiectivele COP21. După aceea spuneați că există doar un singur proiect din partea țărilor din eh, domeniul coeziunii. Este regretabil pentru că trebuie să existe un culoar care pornește de la țările baltice, de la Marea Baltică, până eh, la Mediterana și trece doar prin noile state membre. Au existat proteste din partea uh, vechilor state membre eh, ale Uniunii, dar acest proiect ar, ar fi rezonabil ar fi ușor de realizat, pentru că nu trebuie să fie construite tuneluri. Deci cu puțin bani se ajunge la o mare eficiență într-o perioadă scurtă. O situație tip win-win. Cum puteți sprijini realizarea acestui proiect și nu a celei de-a 27-a autostrăzi în Germania sau în altă parte? După aceea și ideea cross-border este foarte importantă. Și în ce privește navele, nu este nevoie de o nouă tehnologie, pentru că putem până la urmă să recurgem la motorină. Deci să renunțăm la combustibilul care a fost folosit până acum, recurgând la motorină, ar fi deja un progres. Dar sigur că și armatorii trebuie să colaboreze cu noi în favoarea protejării mediului înconjurător. Și la conferința președinților de comisii au fost formulate critici la adresa domnului Juncker și la adresa domnului Timmermans în ce privește uh, prea puținele demersuri de stopare a schimbărilor climatice. Dar eu voi repeta de fiecare dată poziția mea. Când va înțelege Comisia în sfârșit, știu că există o structură foarte ierarhizată în clipa de față, dar deci, trebuie să vă schimbați Uh, mentalitatea față de importanța transporturilor în Europa, pentru că transportul are un rol esențial în stimularea mobilității, în stoparea schimbărilor climatice și din acest punct de vedere investițiile sunt importante. Iată că acum mai aveți dumneavoastră 22 de minute la dispoziție pentru a răspunde la întrebări și noi așteptăm cu interes aceste răspunsuri. Okay, first of all... Mulțumesc. În primul rând, vă mulțumesc foarte mult pentru toate chestiunile atât de diverse care au fost uh, prezentate aici. Aceasta ne arată cât de complexă este această dezbatere și uh, situația complexă în care se află transporturile în ziua de astăzi. Chiar și comentariile dumneavoastră intrau în contradictoriu câteodată și e bine să găsim soluția cea mai bună pentru ansamblul UE. Încercăm să găsim o soluție cât mai bună și primul mesaj pe care îl transmite este că uh, suntem pe drumul cel bun. Că suntem în dezvoltare, într-o continuă dezvoltare, că identificăm noi chestiuni și pot să vă spun că lipsa unei viziuni sistemice în domeniul transporturilor este foarte clară. Iar eu încerc tocmai să aduc această viziune sistemică, astfel încât să identificăm toate acele verigi lipsă necesare pentru a avea un sistem al transporturilor eficient și bine conectată pentru consumatori și pentru companii. Și am ascultat cu foarte mare atenție, vom ține cont de toate comentariile dumneavoastră, vom vedea cum putem ține cont de ele pentru a putea avea un sistem uh, durabil și cu soluții sistemice. E clar că există și multe informații care induc în eroare și aș vrea să-mi spuneți și dumneavoastră cum putem face pentru a le pune capăt. Pentru că e foarte ușor să spui, da, Uniunea Europeană nu e bună la nimic, nu vrem soluții europene. Dar dacă vorbim cu cetățeni reali, așa cum am făcut în ultima vizită pe care am făcut-o în Polonia, toată lumea recunoștea că s-au făcut progrese deosebite în Polonia cu ajutorul fondurilor europene și că nu s-ar fi ajuns niciodată la acel nivel de dezvoltare într-un timp atât de scurt dacă nu ar fi existat uh, Uniunea Europeană. Și acesta este, aceasta este realitatea pentru fiecare stat membru, pentru că cu toții am avut de uh, câștigat de pe urma pieții unice și de pe urma mecanismelor de finanțare variate pe care le-am aplicat. Bineînțeles însă că nu am reușit să facem tot ce ne-am dorit și există tensiuni de rezolvat pe viitor. Însă put, trebuie să înțelegem că putem avea succes doar împreună. E vorba de 508 milioane de cetățeni europeni și niciun stat membru nu poate să se mândrească cu o astfel de putere. 13 miliarde de euro la nivelul uh, PIB-ului, niciun stat membru nu se poate compara cu un astfel de nivel. Iată deci care este nivelul, care este puterea pe care o are Uniunea Europeană atunci când acționează împreună. Și tocmai asta mă face pe mine să-mi doresc să creez condițiile necesare pentru a face ca transporturile să devină un adevărat motor al creșterii un motor al succesului la nivel global, astfel încât Europa să fie în continuare uh, locul cel mai bun uh, din lume pentru a trăi, așa cum este în ziua de astăzi. Pentru că, dragi colegi, Europa, Uniunea Europeană, este locul cel mai bun de pe pământ unde poți trăi la ora actuală. Poate există un alt loc pe alte planete, dar noi nu-l cunoaștem. Și aceasta ne dă un motiv în plus să luptăm pentru inovare, pentru a veni cu noi idei, cu noi mecanisme care să întărească și mai mult această poziție. Și fiecare dintre noi poate veni cu exemple uh, negative, cu lucruri care nu merg bine, de care nu suntem mulțumiți, dar tocmai de asta suntem aici, pentru a pune capăt acestor probleme care există la nivel individual și pentru a găsi cele mai bune soluții cu putință. De aceea, la nivelul CEF, avem uh, cel mai bun model de gestiune pe care uh, l-am avut vreodată la nivelul comisiei. Avem un proces de selecție a proiectelor cu adevărat uh, profesionist la nivelul uh, guvernelor de asemenea și, bineînțeles, putem face și mai multe îmbunătățiri, însă nimic nu se poate face peste noapte, așa că vă rog să mă ajutați pe mine și pe cei din echipa mea și să, să dăm dovadă de autocritică. Nu ne putem permite să acceptăm orice, dar să facem o critică pozitivă pentru că există deja atât de multe critici negative, destructive la nivelul uh, UE, care afectează economia europeană, critici cu care nu sunt de acord. Dumneavoastră sunteți de acord? Vă plac astfel de critici și astfel de atitudini uh, negativiste? Sper că nu, pentru că trebuie să găsim acele critici, acele autocritici pozitive, constructive, care să ne aducă la soluții prin care să fim mai puternici și nu mai slabi. Însă acum am să trec și la răspunsurile pe care le așteptați. Dar trebuia să fac uh, și acest uh, comentariu prealabil pentru că e greu câteodată să găsești cele mai bune soluții cu putință și să te lovești de fiecare dată de acest zid al scepticismului la nivelul UE, pe care nu-l pot explica decât uh, prin aceste atitudini individualiste care sunt um, sunt promovate de unii doar pentru a-și uh, aduce beneficii proprii. Am să încep cu programul de lucru și de aici uh, voi deriva probabil și spre alte întrebări care au fost puse. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că am avut și susținerea dumneavoastră pentru acest program de lucru și am încercat uh, să eliminăm uh, toate acele elemente uh, care erau pe lista de așteptare. În primul rând, al patrulea pachet feroviar. Aici am lucrat foarte bine și, în ciuda tuturor criticilor, avem acum un cadru foarte liberal care ne permite, în primul rând, o simplificare a standardelor, 11.000 de standarde Uh, la nivel local sunt înlocuite de aproximativ 300 de standarde la nivel european. Vă dați seama ce înseamnă asta la nivelul transportului feroviar și de asemenea pilonul pieții care introduce pentru prima oară la, este introdus pentru prima oară la nivelul serviciilor și al concurenței. În al doilea rând, EMSA capacitățile de pază europeană de coastă și aici mergem pe drumul cel bun și cred că se va rezolva peste câteva săptămâni. De asemenea, serviciile portuare, cred că până în iunie vom rezolva această chestiune sub președinția olandeză. Problema Gibraltarului este într-adevăr foarte frustrantă. Aceasta ne afectează problema la nivelul aviației, al sloturilor și așa mai departe. Am spus-o de nenumărate ori, am făcut multe investiții în Cesar pentru a fi mai competitiv la nivel global, pentru a fi mai rapizi decât înainte, deci am făcut multe investiții și sper ca toate părțile implicate să ajungă până la urmă la o soluție pentru ca sistemul aviației să meargă mai departe și să rămână competitiv. Deci, din păcate, aici nu avem vești bune la acest capitol. Acum, în ceea ce privește angajamentele pentru 2016, pachetul rutier este așa cum a fost programat, prevăzut. Ne-am confruntat cu obstacole în ceea ce privește capacitatea administrativă a Comisiei pentru a aborda anumite dosare, însă am spus cu claritate că avem nevoie de acest pachet pentru că Europa trebuie să fie în continuare lider în acest domeniu și că avem nevoie de acest pachet rutier pentru a ajunge la o soluție europeană care să susțină această mentalitate europeană. Trebuie însă să recunosc că s-ar putea ca acest dosar să întârzie cu o lună sau două față de momentul prevăzut inițial, Deci, uh, informația în legătură cu inițiativa 8 plus 2 va veni probabil în ianuarie sau februarie. Dar noi la comisie suntem încrezători, noi ne-am făcut pe partea noastră toată munca, toată lumea este pregătită și dorim să finalizăm acțiunea la, până la sfârșitul acestui an. Ne-am ocupat și de procesul de digitalizare transportului rutier care să permită servicii la nivel transfrontalier. Ne ocupăm de deschiderea piețelor și ne ocupăm și de toate chestiunile sociale, bineînțeles, care au legătură cu acest pachet. Alte inițiative importante în uh, iunie vom avea o propunere pentru siguranța uh, navelor, în iulie decarbonizare și după uh, vacanța de vară masterplanul și propunerea în legătură cu siguranța rutieră și drepturile pasagerilor. Aceste trei ultime propuneri vor urma după un exercițiu de analiză din partea Comisiei. De asemenea, eventuale propuneri pentru 2017 la care să ne așteptăm. În primul rând, vom acorda o atenție deosebită sectorului maritim pentru 2017 pentru a avea o perspectivă sistemică, să vedem dacă mai lipsește ceva sau dacă trebuie să oferim explicații suplimentare, să avem o mai bună aplicare a legislației actuale și toate acestea pentru a ne pregăti pentru că în 2018-2019 ne vom centra pe multimodalitate. Deci ne pregătim pentru acest program, pentru a înțelege care sunt elementele lipsă pentru a ajunge la această multimodalitate și pentru a avea o integrare absolută a tuturor sistemelor și modurilor de transport și de emitere de bilete și așa mai departe. La anul s-ar putea să ne ocupăm deci și de această chestiune maritimă. La ora actuală ne realizăm 5 uh, um, programe de evaluare și probabil vom veni cu noi propuneri legislative sau nu în funcție de rezultatele acestei evaluări. Domeniile evaluate, uh, siguranța digitală, formalități, uh, înființarea biroului unic european, acesta este elementul cel mai important, pentru că avem nevoie de un spațiu maritim unic european, de asemenea chestiuni sociale, uh, infrastructură și mega nave. Iată elementele prezente în dosarul maritim. Aș menționa alte două proiecte, inițiative, două proiecte legislative Uh, coridoarele de transport și de transport de mărfuri feroviar și în cadrul conceptului de economie uh, colaborativă și a comunicării care va veni din partea Comisiei în iunie, uh, analizăm și posibilitatea de a avea o propunere de reglementare în acest domeniu Vom finaliza acest exercițiu în cursul verii și vom vedea dacă e nevoie de o propunere legislativă în acest sens pentru a deschide piața sau dacă avem nevoie de o intervenție pe această piață. Există și activități non-legislative, la fel de importante pentru 2017, o bună implementare a legislației existente, um, activități care să susțină în general obiectivele noastre. Aceasta este o, o viziune de ansamblu, însă bineînțeles vă veți primi și înscris uh, toate documentele și informațiile necesare. Următorul set de întrebări la care am să răspund foarte succint referitor la EFSI. S-au făcut foarte multe comentarii și pot să vă spun că sunt absolut de acord cu îngrijorările manifestate. Însă știu că nu putem finanța uh, sectorul transporturilor doar prin granturi, așa că încercăm să găsim alte soluții. Fondul Juncker, Fc este o primă încercare de a uh, atrage uh, acești investitori Bineînțeles că încercăm să ne uităm în stânga, în dreapta, înainte, înapoi și pe parcurs învățăm din ce în ce mai multe și ne descurcăm din ce în ce mai bine. Pentru că avem deocamdată în transporturi peste 100 de proiecte și credem că pentru TNT vom uh, putea să aducem în jur de 50 din aceste proiecte la Rotterdam. Este deja o cifră incredibilă și uh, câteva dintre proiecte, e adevărat, sunt unele vechi, însă erau și proiectele cel mai bine pregătite. Și în EFSI nu avem aceleași reguli ca cele pe care le aveam la CEF, deși e adevărat că se spune că dacă se utilizează banii din CEF pentru blending, atunci ar trebui să se aplice regulile CEF. Însă trebuie să ne asigurăm că tot acest proces este funcțional și îmi pare rău, dar așa stau lucrurile. Aceste proiecte vechi erau deja pregătite și poate tocmai pentru că n-au avut ocazia să se financeze prin CEF, aplică acum și CEF, practic, este alocat aproape 100% pentru transportul feroviar. Și ajungem mereu la aceste proiecte transfrontaliere, pentru că există uh, o problemă cu EFSI, această finanțare a proiectelor transfrontaliere. Și noi acum încercăm să facem astfel încât să uh, putem aborda propunerile multinaționale. Este o noutate, este un lucru care nu exista până acum. Deci vedeți că suntem uh, um, în continuă schimbare și partea bună este că toată lumea are o atitudine pozitive și încearcă să găsească cu adevărat soluții. Cred că există posibilități de a finanța, de exemplu, coridoarele 100% și de a face investiții în platforme. Ar fi foarte bine, ar fi de-a dreptul perfect, însă trebuie să avem și cadrul necesar pentru a obține această finanțare și poate la Rotterdam vom ajunge la concluzii pozitive. Și după aceea vom aduce și țările uh, de coeziune lângă noi și să le oferim o a doua șansă. Pentru că, așa cum am spus uh, în introducerea mea, nu există capacități sau poate nu există o cultură pentru a utiliza mecanismul EFSI, însă nu trebuie să acceptăm asta ca atare. Trebuie să uh, rezolvăm această problemă. Am vorbit deja cu miniștrii și am uh, implicat uh, țările de coeziune. Serviciile mele s-au ocupat de această chestiune. Încercăm să facem o conștientizare a problemelor existente pentru a dezvolta și mai mult aceste capacități și pentru a utiliza exemplele de bune practici uh, pentru uh, ca ele să fie uh, promovate și în alte părți. Iată deci cu ce ne ocupăm la ora actuală și să sperăm că ne vom mișca mai rapid decât o facem în mod normal, pentru că este o adevărată provocare pentru noi. Ce se va întâmpla cu EFSI în ziua de mâine? Pe mine mă interesează foarte mult uh, noile mecanisme financiare pe care le putem crea plecând de la această experiență. Și ar fi bine să vedem dacă e nevoie de o, uh, un mecanism de finanțare la nivel general sau unul mai specializat. În uh, domeniul AI, de exemplu, am văzut că și acolo se fac experimente pentru a vedea ce funcționează mai bine. Și poate și de acolo vom avea ceva de învățat și uh, vom uh, aduce acea experiență în domeniul transporturilor. Dominic, mă bazez pe tine și pe ceilalți colegi pentru a vedea ce se întâmplă cu aceste modele financiare și nu pot decât să vă promit că voi lupta pentru transporturi, dar avem nevoie și de conținut, avem nevoie de modele bune care să funcționeze și dacă doriți să ne mișcăm rapid, atunci trebuie să lucrăm rapid împreună. Sunt de asemenea de acord cu uh, nemulțumirea dumneavoastră legată de factorul de multiplicare la nivelul proiectelor. Ne așteptam să avem un factor de 10-15 la nivelul multiplicării, dar am ajuns doar la nivelul de 2-3. Și cred că motivul este că proiectele pe care le avem până acum nu sunt cele mai potrivite. Sunt proiecte care ar putea foarte bine fi finanțate și prin granturi. Deci trebuie să informăm cât mai multe persoane cu putință, să-i motivăm pentru a atrage lângă noi persoane care până acum n-au venit niciodată spre noi persoane care nici nu s-au gândit până acum că ar putea coopera cu noi sau că ar putea veni în domeniul infrastructurilor sau al transporturilor. Și un moment uh, propice va fi întâlnirea de la Rotterdam, unde vom putea vorbi direct cu uh, cei care inițiază proiecte, cu investitorii, pentru a vedea ce lipsește în aceste proiecte. Există probleme de solvabilitate, de felul în care sunt tratate parteneriatele public-privat și așa mai departe, elemente care nu se pot rezolva peste noapte și e adevărat că pentru o persoană cu spirit antreprenorial e greu câteodată să aștepte atât de mult timp pentru a rezolva aceste probleme. E nevoie uh, de uh, mai multă celeritate pentru că sunt chestiuni uh, candente. Și mai am un minut la dispoziție. Cabotajul ilegal, acesta face parte din uh, pachetul rutier. Vom oferi definiții comune cu reguli pentru cabotaj. La momentul acesta nu considerăm că e nevoie de o nouă legislație, dar vom vedea unde vom ajunge. Dorința noastră este ca ciclul să fie mai scurt, pentru ca marfa transportată să fie mai mare, pentru că e greu de monitorizat. Oricum, cabotajul este o chestiune care va rămâne în discuție și pe viitor. Însă, pentru mine, cel mai important acum este să avem uh, o definiție unică a regulilor, pentru că statele membre nu utilizează aceeași definiție și asta, bineînțeles, uh, este în detrimentul pieței unice. În ceea ce privește sistemul de taxare pe drumurile noi, eu mi-aș dori să se mențină principiul că utilizatorul plătește, așa cum a spus Comisia, și noi dorim să oferim cadrul necesar statelor membre pentru ca statele membre să poată introduce această taxare dacă doresc să o facă. Aceasta nu este obligatorie, însă există această invitație de a impune principiul utilizatorul plătește. În uh, cadrul uh, uh, tratatelor europene este introdus practic acest principiu. Mulțumesc. Mă scuzați. Bineînțeles, sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vă da răspunsuri la întrebări specifice prin e-mail, deci vă rog să mă contactați dacă doriți. și uh, se întâmplă lucruri uh, foarte interesante în ambele domenii acum. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare și pentru răspunsuri și pentru această ofertă de a răspunde la întrebările noastre și prin e-mail și eu în ce privește căile ferate vă voi mai adresa o întrebare și Wim van der Kamp uh, v-a solicitat uh, o imagine de ansamblu privind uh, programul de lucru. Deci ar fi minunat să ne trimiteți schița acestui program. Am fi cu toții foarte mulțumiți și aș dori să vă mai uh, informez și în legătură cu o noutate. În Austria avem acum uh, rezultatul final. Uh, Alexander van der Bell are 53% din voturi. Deci 30.000 de voturi în plus față de contracandidatul său, deci putem să adresăm câștigătorului felicitări și sperăm ca lucrurile să evolueze în acest sens pozitiv în Austria și încheiem dezbaterea pe marginea acestui puncte pe ordinea de zi. Îi mulțumesc, doamne comisar, și trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Thank <laughs> you.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 Please take a seat. We will continue. Rog să luați loc. Vom continua. Este vorba despre regulamentul privind Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă. Raportoare este Marie Cristina Arnautu și dau cuvântul, vă rog. Doamna Arnautu, aveți cuvântul. Oui, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Voi avea o prezentare foarte scurtă pentru că am regretat modul în care s-a desfășurat votul pe marginea proiectului de aviz pe 12 mai. Spectacolul uh, oferit în uh, această sală a fost deplorabil, pentru că mi se pare că unii dintre dumneavoastră nu au ascultat cu atenție, alții poate nu au citit proiectul de aviz deci am fost chiar insultată, am fost acuzată de rasism. Deci mi s-a uh, părut că suntem rupți de realitatea vieții uh, cotidiene. Pentru că există oameni care sunt confruntați cu problema imigrației masive, cu probleme culturale, identitare, religioase, de siguranță, dar și probleme, aspecte economice. Deci, eu cred că Nu trebuie să ne cantonăm în niște idei preconcepute um, ideologice, pentru că asta mă îngrijorează. Deci, în Franța, întotdeauna uh, ne uh, confruntăm cu absenteism, cu inapetență față de uh, politic. Deci, într-un fel, uh, trebuie să spargem această bulă. Și uh, vă îndemn să revedeți amendamentele, să țineți seama de ele. Este o răspundere pe care o avem cu toții față de compatrioții noștri. Și cred că este important să dăm un semnal puternic instituțiilor europene, pentru că uh, noi nu ă, putem să ne confruntăm cu Europa. Avem critici la adresa unor instituții europene. Există o imensitate de probleme cu care ne confruntăm și uh, fluxul migrator către Europa creează asemenea probleme majore. Deci uh, să încercăm să ne îndepărtăm de pe pozițiile uh, partizane și eu sper ca națiunile europene uh, să poată să coopereze. Este ambiția noastră a tuturor să oferim popoarelor europene un cadru stabil și prosper, inclusiv în favoarea generațiilor viitoare. Mulțumesc! Mulțumesc, Vin van de Camp. Domnule președinte, am o întrebare. Eu credeam că și raportorul din partea Comisiei Libe va fi prezent. Am înțeles ce a spus doamna Arnautu. Dar noi am avut un bun schimb de vederi. Sigur că pot reacționa la spusele doamnei, dar întreb, Raportorul din partea Comisiei Libe va participa la această discuție astăzi. Der Berichterstatter von Liebe ist Raportorul din partea Comisiei Libe participă la altă întâlnire și nu poate să participe acum, dar de îndată ce va putea, va veni. Oricum, însă mâine vom avea votul și ne punem de acord și cu ceea ce se decide în Comisia Libe. Tocmai de aceea votul este prevăzut mâine după amiază. Oricum, dacă va veni, va avea ocazia să se pronunțe. Mulțumesc. Deci noi vorbim acum despre un regulament uh, în cadrul liber și nu vorbim despre acest aviz. Despre ce vorbim noi de fapt? Deci noi discutăm despre raportul uh, Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă. Bun, am, m-am lămurit acum, domnule președinte. Eu sunt un susținător al propunerii comisiei. O susțin întru totul. Să fie clar. Deci, din acest punct de vedere, sunt de acord și cu doamna Arnautu. Ne aflăm în fața unei mari provocări Trebuie să încercăm să controlăm și să facem față acestei crize a imigrației. Dar doamna Anutu uh, amestecă elementele naționale cu cele religioase pe care noi, în cadrul PPE, uh, nu putem să le susținem nici deci, din acest punct de vedere, ne distanță. Doamna Năut are dreptul la opinia sa. Dar în Mediterana, în clipa de față, în continuare, sunt oameni care se înneacă și Comisia trebuie să ia măsuri cât se poate de repede, cu cât mai repede se va uh, consolida controlul, supravegherea la frontiere, cu atât mai bine. Deci aceasta este reacția mea inițială. Mulțumesc. Ismail Ertug. Mulțumesc. Din partea grupului ESHIDE, lucrurile se prezintă în felul următor. Avem o strategie foarte clară în ce privește a, poziția a partea grupului ENF. Deci noi vom respinge toate uh, amendamentele. Trebuie să ne distanțăm de tot ceea ce din punctul nostru de vedere este total inacceptabil. Mulțumesc, Jackie Foster. Yes, thank you very much, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că trebuie să facem o clarificare pentru informarea doamnei Arnautu. Primul raport se, la, la care voi face referire se referea la pasate coastă eu am explicat poziția uh, Regatului Unit, nu a grupului politic. Țările non-Schengen ar trebui să se abțină pentru că nu sunt vizate și e clar că Regatul Unit va lucra foarte îndeaproape cu Frontex și interesul nostru este particular în acest domeniu. Cât privește acest raport, uh, da, e vorba de lărgirea sferei de aplicare pentru agenție. Sunt multe aspecte complexe. Sunt de acord cu doamna Arnaut în anumite privințe și am mai spus-o la ultima întâlnire, dar nu sunt de acord cu anumite opinii ale colegilor din comisie și ei nu sunt de acord cu mine, dar cred că avem uh, datoria de a fi politicoși. Trăim într-o democrație parlamentară și avem obligația să ascultăm ce spun ceilalți. Asta a fost așa ca o scurtă informare. Acum, stadiul cu lărgirea sferei de uh, lărgirea mandatului EPSA, pentru că există diverse uh, sfere de interes pentru statele membre, de exemplu acolo unde există bază de coastă. Eu am uh, elaborat o serie de amendamente și am reflectat anumite poziții. Nu sunt uh, partizane din punct de vedere, de vedere politic aceste amendamente, dar sunt aspecte de interes pentru statele membre care sunt de interes și care um, dorim să uh, fie integrate în, mandat, în mandatul uh, agendei. De exemplu, uh, amendamentul 15 la articolul 1.2. Comisia cred că nu este naivă și cred că știe că există anumite uh, zone în care vor fi provocări foarte mari pentru unele state membre și ar trebui lăsate să uh, ia anumite decizii. De exemplu, coasta de gardă, uh, paza de coastă um, uh, britanică nu se ocupă de emigrație și trebuie, deci, ca Marea Britanie să ia anumite decizii în legătură cu felul în care gestionează această problemă. De, da, deci am vrut să pun puțin accentul pe diferențele dintre pozițiile noastre. Mulțumesc. Da, uh, tocmai acesta este esența democrației, să nu fim toți uh, de aceeași părere. Doamna Izescu Baranica. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. N-am să surprind uh, nici pe doamna raportor, nici pe colegii mei. Dacă voi susține aici o poziție pe care am repetat-o într-o altă comisie și anume că nu vom prezenta amendamente. De altfel, n-am prezentat amendamente. Și pentru că la acest punct analizăm amendamentele, vă anunț că vom vota împotriva tuturor amendamentelor care au fost prezentate și, în acest context, noi considerăm că trebuie să susținem propunerea comisiei așa cum a fost făcută inițial. Noi considerăm că Agenția Europeană trebuie întărită și în valorile europene, pentru că la momentul acesta ea nu deține instrumentele și competențele necesare pentru a face față provocărilor viitorului. Iată deci propunerea noastră în funcție de titlul pe care l-am avut pe ordinea de zi. Mulțumesc! Mulțumesc! Raportoarea din umbră din partea grupului GUE nu este prezent în sală. Maia, dorești să intervii tu? Nu? Istele. Thank you very much. Mulțumesc, doamna președintă. Vreau să spun că am citit raportul doamnei Arnaută și propunerea comisiei și trebuie să spun că raportul doamnei Arnaută nu reflectă dorința, preferințele sau intențiile Parlamentului. Am notat în special absența cuvântului căutare, salvare, cuvintelor căutare, salvare și drepturile omului. Și cred că acest uh, lucru uh, nu este calea de urmat pe care o dorește majoritatea parlamentară. Cred că vorbim aici despre Agenția Maritim, de Siguranță Maritimă și nu de vreo forță de poliție. Doamna Arnăutru s-a referit aici la felul în care sunt afectate viețile oamenilor și e vorba de oamenii uh, care locuiesc în zonele în care uh, ajung uh, emigranții. Dar problema este ce facem cu emigranții însă. Și cred că atenția doamnei Arnautu este greșit direcționată. Ne alătorăm verzilor și altor grupuri politice și propunem amendamente la textul juridic. Am uh, depus aceste amendamente, cum am mai spus. Uh, cred că raportul doamnei Arnautu este total inacceptabil și cred, sunt sigur că Comisia va lua decizia corectă la votul de mâine. Mulțumesc! Mulțumesc. Iar acum a venit raportorul din partea Comisiei eh, Libe și îi dăm cuvântul. Uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Uh, tocmai uh, am fost la întâlnirea raportorilor din umbră și uh, am să mă refer la acest raport privind uh, paza de coastă. Avem provocarea de a uh, uh, asigura un paragraf identic în toate cele trei rapoarte, în cel cu privire la controlul pescuitului, cu privire la Agenția de Siguranță Maritimă și în cel cu privire la paza de coastă. Uh, am ținut cont de omia Comisiei pentru Pescuit, n-am primit însă opinia Comisiei Transport și de aceea textul propus este destul de general, este menit să devină un compromis. Aș vrea să notez în fața noastră și faptul că unii colegi uh, de la Comisia Transporturi au exprimat preocupări în legătură cu eliminarea unui punct de la 1B în legătură cu uh, aeronavele pilotate de la distanță sau avioanele fără pilot. Eu trebuie să spun că asta nu afectează în niciun fel practica actuală, pentru că în raport, în document, există documentate mai multe cazuri și exemple în care s-au folosit drone sau aeronave Uh, fără pilot sau chiar nave ne, uh, fără pilot. Deci, practic, legislația ne permite să folosim toate mijloacele pe care le avem la dispoziție, dar n-am vrut să facem greșeala de a enumera unele mijloace în raport și uh, să uh, riscăm să le uităm pe altele. Deci, din punct de vedere al echipamentului tehnic, um, Totul este uh, permis. Agenția poate utiliza toate aceste mijloace. Deci, uh, încă vă mulțumesc pentru că mi-ați acordat uh, ocazia de a-mi uh, exprima părerea. Vă mulțumesc pentru că ați venit în mijlocul nostru și ne-ați expus punctul de vedere. Um, yes, well, I mean, um, I, I will not speak for long, maybe... N-am să mă întind, o să repet poate lucruri pe care le-am mai spus de două ori. Ca să-i răspund doamnei, doamnei Foster, de fapt nu e vorba de modificarea sferei de aplicare în legătură cu cele trei agenții. Ele își păstrează domeniul de acțiune, dar e vorba de a consolida capacitățile lor și de a le ajuta să coopereze. Sigur, înțeleg că sistemele sunt organizate diferit în statele membre și de aceea propunerile noastre nu vin decât în sprijinul cooperării dintre agenții. Problema este urgența acestei um, inițiative pentru a putea consolida capacitatea operativă. Mulțumesc și în final din nou raportoarea Marie-Christine Arnautu. Cu je tot que <laughs> a été dit. Da, se pare că totul s-a spus deja, nu mai am ce să adaug. Sunt uh, cu atât mai îngrijorată când aud că două grupuri uh, s-au uh, exprimat în sensul respingerii din principiu a raportului meu. Sigur că suntem în, uh, într-o democrație în această incintă și în plenară și cei care au refuzat să voteze sau să le pună amendamente din principiu Uh, mă fac să mă îngrijorez cu adevărat pentru spiritul democratic. Încă mai am speranțe pentru mâine. Sper să reveniți la sentimente mai bune și vreau să rețineți că interesele compatrioților noștri uh, primează pentru mine. Da Mulțumesc, cred că suntem toți de acord că merită să mai medităm uh, până mâine dar mâine la ora 16.30 votăm. Închem aici partea oficială a ședinței și continuăm într-o reuniune cu ușile închise cu ședința coordonatorilor. Dar pe dumneavoastră toți vă aștept din nou mâine dimineață la 9. Da, punctual și domnul Van de Camp.